Mes chers collègues, euh, je vous propose de... Stimați colegi, vă propun să începem ședința noastră cu, la timp. Suntem uh, cunoscuți pentru punctualitatea noastră, avem uh, câteva minute întârziere totuși, dar și având în vedere că avem o ordine de zi foarte încărcată în această dimineață, aș dori să vă informez că vom trece la vot cel mai târziu la ora 10 și că acest vot uh, va fi un vot electronic și deci îi rog pe colegii care uh, nu au uh, cartelele de vot să încerce să le aducă și de asemenea Uh, colaboratorii deputaților care încă nu au uh, ajuns să fie informați în acest sens pentru a putea noi să organizăm votul. Ați primit procesul verbal, Cobonius v-a fost uh, trimis prin e-mail și acum v-a fost distribuit sub formă scrisă, deci dacă nu aveți observații cu privire la ordinea de zi e considerată adoptată, comunicările președintelui, punctul 2 vă vor fi trimise în scris. Ele sunt transmise pe internet cu mare succes internațional, ca de obicei, și vorbeam înainte de votul electronic. Aș dori să profit de ocazie pentru a o felicita pe Inge Gresle, e ziua ei astăzi, la mulți ani. Inger, Inger c'est le, le 3 mars. În 3 martie, nu? 2. Bun. Ă, întinerește în fiecare an cu un an. La mulți ani aș dori să vă informez că colegii Surian și Gotmanis s-au scuzat. Urmează să lipsească ca și colegul Damian Abad care a fost invitat de către, președ... de către președintele Franței la o, un eveniment foarte important în sudul Franței. Avem la dispoziție mai puțin de o oră pentru dezbaterea care acoperă punctele 4, 5 și 6. Respectiv, prezentarea unui document de lucru de către Sidonia a unui document de lucru un subiect foarte important pentru care Reimer a întocmit un alt document de lucru, propunerile viitoare privind cadrul financiar multianual 2007-2013 și apoi examinarea documentului de lucru de către Inge cu privire la regulamentul financiar. Bineînțeles că aceste trei puncte de pe ordinea de zi sunt uh, legate între ele, cu atât mai mult cu cât dispunem de pachetul pe care Comisia Europeană îl adoptă și pe care îl va supune Uh, deciziei Parlamentului și Consiliului cu privire la noile dispoziții juridice și bugetare uh, care decurg din aplicarea tratatului de la Lisabona. Vă propun să-i dăm deci imediat cuvântul Sidoniei, dacă se află sau în sală, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Sidonia, foarte pe scurt, apoi Reimer și Inge. Organizăm, deci, o dezbatere comună. Sidonia are cuvântul. Foarte pe scurt, aș dori să îmi fac prezentarea în limba engleză, pentru că proiectul inițial de document era în engleză și nu cred că am uh, uh, traducerea în limba poloneză. Acest document e o, un, o etapă normală în procedura bugetară anuală, deci nu e nimic neobișnuit în legătură cu acest document. În el încerc să scot în evidență o serie din punctele cele mai importante prezentate de către comisie, care uh, reflectă o, o viziune de ansamblu a uh, programul, programului financiar în baza uh, acordului interinstituțional. Programarea financiară e o trecere în revistă a proiectelor specifice până în 2011, pe 2011 și am decis să folosesc procedura obișnuită pentru a scoate în evidență cele mai importante linii bugetare și cele mai importante acțiuni bugetare pe categorii bugetare și, de asemenea, m-am uh, referit și la aspectele controversate. Deci misiunea acestui document este să furnizeze un rezumat și o viziune de ansamblu a programului financiar pentru dumneavoastră, însă acest document are și o altă menire, vizează Comisia Europeană, pentru că sper ca Comisia să vină cu clarificări a problemelor controversate din documentul de lucru. E vorba de pro, pro, proiectele pregătitoare, uh, acțiunile pregătitoare, proiectele pilot, dar și anumite semne de întrebare care persistă în document, mai ales în legătură cu strategia baltică a Uniunii Europene, care nu este uh, suficient de bine descrisă în programarea financiară și m-aș bucuri dacă, bucura dacă Comisia ne poate informa de ce lipsesc anumite elemente. Din această programare financiară, uh, observați, știți că noi cunoaștem programul, însă pragul este foarte strâns, este foarte jos și nu avem o marjă suficient de mare, ceea ce uh, arată că rămân unele probleme. N-am timp acum să vă prezint în detaliu toate capitolele. Documentul, în orice caz, este, din punctul meu de vedere, destul de clar. Uh, deci, vă rog să îl citiți cu un ochi critic, să identificați elementele care sunt importante pentru dumneavoastră și m-aș bucura dacă Comisia Europeană ne-ar trimite clarificări în legătură cu elemente, uh, elementele menționate la această reuniune sau ulterior. Vă mulțumesc pentru atenție. Bien, merci Sidonia de cette présentation à la fois très, Mulțumesc, uh, Sidonia, pentru această prezentare completă, dar și succintă. Reimer. Ja, vielen Dank, uh, Herr Vorsitzender, liebe... Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. În ultimile zile v-a fost trimis un document cu privire la revizuirea intermediară. Am încercat să, uh, să, să dau dovadă de, de hotărâre în uh, acest document. În legătură însă cu comisia, poate că directorii generali prezenți în sală de la comisie ar putea să ne răspundă la o serie de întrebări. Comisia ieri, cu privire la tratatul de la Lisabona referitor la uh, Uh, regulamentul financiar și la noul acord interinstituțional uh, s-a pus de acord pe, pe, pe baza acestui acord interinstituțional. Se pare că există câteva schimbări tehnice, însă eu aș spune că nu sunt suficiente dacă apare un, uh, o schimbare în tratat, uh, în domeniul bugetar, uh, implicațiile sunt majore. Mai mult, tratatul de la Lisabona a venit cu noi obiective politice și cu noi structuri politice. Întotdeauna am discutat Mesajul care a reieșit din uh, acest acord interinstituțional, respectiv gestionare financiară sănătoasă și disciplină financiară. E vorba în document doar de cooperare și măsuri bugetare. Ceva lipsește și mă întreb de ce. Am avut negocieri în trecut. Ne întoarcem la aspectele care au fost convenite, pe care Comisia s-a angajat. Ele sunt ignorate, pur și simplu îmi pare rău, dar nu cred că e uh, un mod corect de a proceda cu acordurile politice. Aș dori să îl întreb, să-i uh, pun o întrebare directorului general de la Comisie. Avem aceste propuneri, iar Comisia propune să studiem economia europeană din perspectiva acordului interinstituțional, bazându-ne pe politica europeană de securitate comună, de politica externă. Însă eu mă întreb cum putem face acest lucru. Și apoi, ce se întâmplă cu acordul cu privire la EESA? E vorba de categoriile 4 și 5. Cred că ar trebui să ne luăm ca punct de referință cifrele pe care le-am uh, negociat în trecut. În ce privește uh, evaluarea intermediară, și având în vedere de prioritățile noastre pentru fondurile structurale de cercetare, pentru toate programele plurianuale, am fixat anumite, uh, anumite cifre. Deci aș dori să întreb Comisia cum dorește să deruleze acest proces pentru ca el să se integreze în revizuirea intermediară. Aș dori ca Comisia să ne răspundă, răspundă în primul rând la aceste întrebări și după aceea voi reacționa. je, je donc le... Mulțumesc uh, Uh, domnule Böge, Comisia a notat întrebările dumneavoastră, precum și întrebările Sidoniei. Poate ar fi momentul ca Inge să facă prezentarea sa, dacă dorește, pe marginea documentului său de lucru. Es tut mir leid, dass ich alle wieder mit diesem Thema jetzt belästigen muss. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că vă plictisesc încă o dată cu acest subiect, pentru, însă pentru noi e un adevărat moment propice. Eu am redactat un document de lucru, un document mai complex pentru noi colegi și am încercat să vă prezint tot ce am făcut noi în ultimii cinci ani în acest domeniu. Ultima reformă a intrat în vigoare în 1 ianuarie 2007 și ea a permis Comisiei să rezolve problemele care au apar în regulamentul financiar. Ne-am dat seama că au apărut probleme în ce privește Uh, aplicarea, mai ales uh, aplicarea regulamentului financiar pentru anumite fonduri și că beneficiarii nu erau tocmai mulțumiți de noile măsuri de simplificare. Deci cred că va trebui să revizuim asupra acestei probleme și să avem o reformă care să uh, ducă la o adevărată simplificare, pentru că până la urmă miza este prestigiul Uniunii Europene. Gestionarea finanțelor trebuie cu orice preț îmbunătățită. Avem câteva chestiuni strategice importante pe care trebuie să le rezolvăm și aș dori ca colegii să își exprime punctul de vedere pe această temă. Această nouă revizuire uh, ține cont de preocupările noastre în ce privește transferurile financiare. Consiliul a spus că vrea o procedură în regim de urgență pentru Serviciul pentru Acțiune Externă. Probabil că se va întâmpla înainte de sfârșitul lumii. Dacă Comisia răspunde pozitiv solicitării Consiliului, mă întreb care sunt mijloacele noastre de presiune, pârghile pe care le avem pentru a ne asigura că și uh, doleanțele noastre sunt uh, auzite. Mie mi se pare că în uh, față de Consiliu nu prea avem cum să ne facem auziți. Și eu am încercat să fac o listă a doleanțelor noastre și în funcție de delegațiile naționale și cred că trebuie să solicităm uh, prezentarea conturilor de către statele membre în fiecare an și nu doar din 5 în 5 ani. E nevoie de o răspundere împărtășită. E un sistem care aș fi dorit să se reflecte în uh, regulamentul financiar, articolul 53. Sigur că Reimer uh, poate să vină cu refrenul său obișnuit, pentru că uh, de mai multe ori, în mod sistematic, de altfel, am avut ciondăneli pe această temă. A fost o problemă care a fost în atenția mass media și în țara mea, dar și în Spania. Nu e o problemă ușoară. Însă, nu putem să renunțăm la toate opțiunile pe care le avem, pentru că dacă nu, nu vom obține niciodată o îmbunătățire a uh, gestiunii financiare. Ne-am prezentat dorințele noastre, știm că data trecută uh, ne-au fost pus bețe în roate la Consiliu, cred că nu am fost suficient de ferm, nu am precizat suficient doleanțele noastre, o vom face cu siguranță mai târziu, însă problema care revine mereu este că există prea multe reguli și cred că mi-am dat seama în ultimii ani că doar prin simplificare, prin reducerea numărului de reguli, lucrurile s-ar îmbunătăți. Fiecare are regulile lui, care une, unele intră în contradicție cu altele, ori acest regulamentul financiar ar trebui să constea tocmai din aceste reguli uh, și toată lumea ar avea de câștigat. Deci, iată, una dintre revendicările noastre este reducerea numărului de reguli și am spus-o deja uh, data trecută. Poate că nu uh, toți actorii implicați au, uh, și-au adus aportul, dar e o problemă foarte importantă și dacă nu avem posibilitatea de a influența procesul, îmi dau seama că vom mai irosi 3-4 ani uh, fără a schimba lucrurile și e păcat pentru că de fiecare dată trebuie să punem din nou aceleași întrebări, deci aș dori să lansez un apel. Să spunem că nu se mai poate trebuie să uh, facem, uh, să luăm acțiuni concrete. Serviciul pentru acțiune externă. Am putea să îl, îl uh, facem ostaticul procedurilor naționale Uh, cineva din sală spune că e o tactică diplomatică. Însă, până la urmă, cred că în prezent avem un as în mânecă mai puternic decât în trecut. Putem lua pe cineva o static, însă să nu uh, o facem doar uh, așa de dragul idei. Raportorul pentru politica imobiliară ne va prezenta situația, însă putem folosi în uh, sensul, uh, în scopul nostru tactica Consiliului, spunând că, iată, facem o negociere, schimbăm, uh, noi dăm în schimb serviciul pentru acțiune externă, în schimbul regulamentului financiar. Nu știu dacă vă evocă ceva amintire această tactică de negociere, însă ideea mea este că trebuie să ne păstrăm cât mai multe opțiuni posibile și nu să le reducem. În ce privește controlul bugetar, cred că ne vom pune de acord uh, și cu Comisia de Control Bugetar. În orice caz, ideea ar fi să scriem un singur raport. Ar fi păcat să avem două rapoarte care să nu fie uh, foarte coerente unul cu celălalt. Deci, aș dori să îl rog pe raportorul de la COCOPU uh, să facem împreună un raport și cred că e o ocazie optimă. Avem trei proiecte de lege, volumul de muncă va fi mai mare, însă dacă ne putem pune de acord, aceste trei proceduri ar putea fi compilate și ar fi o ocazie bună pentru noi să obținem uh, câștig de cauză. Mulțumesc, Inge, care ne spune că trebuie să simplificăm numărul de reguli care figurează în regulamentul financiar și în regulamentul juridic, dar și să ne simplificăm procedura de lucru. Deci să acoperim într-un raport trei subiecte care sunt prezentate în mod distinct. Vreau să insist asupra muncii lui Inge, care este foarte importantă, și asupra regulamentului financiar. Este un subiect tehnic Uh, însă el stă chiar în centrul întregii proceduri. Și uh, după cum a spus și Inge, în ciuda eforturilor ei și ale lui uh, Reimer, am avut dificultăți în trecut în obținerea de la celelalte instituții a unui acord, deși noi făceam propuneri rezonabile și acum ne aflăm în fața unui moment foarte important și anume schimbarea de tratat. Cei trei raportori au prezentat uh, foarte rapid documentele de lucru și vreau să le mulțumesc pentru rapiditate și pentru faptul că aceste documente sunt de mare calitate. Îl avem în sală pe directorul general de la buget, pe care țin să-l salut. I s-au adresat mai multe întrebări, nu știu dacă poate să răspundă de pe acum la aceste întrebări, Însă are cu siguranță câteva observații de făcut și poate că profită de ocazie ca să ne facă și el un rezumat succint al acestui pachet de la Lisabona. Pachet la care lucrează acum Colegiul Comisarilor. Domnule Director General, aveți cuvântul. Oui, merci beaucoup, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând și eu să mulțumesc alături de dumneavoastră celor trei raportori pentru activitatea lor. Cele trei documente sunt cât se poate de utile și pentru lucrările comisiei și uh, ne permit să avem o contribuție cât mai constructivă la uh, procesul din cadrul comisiei dumneavoastră. Aș dori să vă răspund venind cu câteva precizări. Sigur că putem să intrăm în detaliu și mai târziu, după ce vom uh, înainta în uh, lucrări. În primul rând, vreau să vă amintesc că pachetul care a fost adoptat ieri de comisie este, după cum ați spus și dumneavoastră, un pachet de implementare al trata a tratatului de la Lisabona. Este vorba despre prezentarea adaptărilor la regulamentul financiar care derivă din punerea în aplicare a tratatului. Este vorba de o transformare a acordului interinstituțional în regulament al Consiliului, conform prevederilor din tratat, și de asemenea este vorba despre crearea unui nou acord interinstituțional privitor la domeniile care nu sunt acoperite de regulamentul Consiliului și care vor trebui să rămână sub incidența unei proceduri de gestiune mai flexibilă. Adică, ă, nu totul va fi bătut în cuie în acest ă, regulament, așa cum s-a întâmplat cu fostul acord interinstituțional. Este vorba, ca să mă exprim simplist, de o simplă transcriere a ă, cerințelor tratatului. Și mai ales în ceea ce privește regulamentul Consiliului, care transpune cerințele ad hoc ale acordului interinstituțional. E vorba, de fapt, de niște adaptări tehnice adaptări care sunt necesare pentru că intră în vigoare tratatul de la Lisabona și este pus în aplicare. Vom uh, reveni la mai multe subiecte care sunt importante pentru Comisia Bugete și pentru Parlamentul European atunci când vă vom uh, pune la dispoziție rapoartele prevăzute în cadrul acordului interinstituțional. și anume evaluarea funcționării cadrului financiar pe care trebuie să o prezentăm în aprilie, cel mai probabil în 28 aprilie. Atunci va adopta Comisia acest raport simultan cu proiectul de buget pe 2011. În conformitate cu prevederile regulamentului financiar, se va face și o propunere foarte concretă din partea Comisiei în legătură cu revizuirea regulamentului financiar. Astfel, se va emite și o comunicare a Comisiei ce va fi adoptată în luna mai, probabil în a doua jumătate mai. Serviciile Comisiei lucrează din greu pentru a o pregăti. După cum știți, mai avem și documentul de budget review, bine cunoscutul document care a fost uh, care a scăpat în decor într-o versiune neoficială în noiembrie 2009, iar președintele Barroso s-a exprimat în legătură cu acest document. Era vorba de perioada iulie-septembrie 2010 și în toamnă va fi o propunere legată de riscul tolerabil de eroare. Acesta este calendarul nostru și ă, de acest calendar va ține comisia dumneavoastră cont atunci când va examina propunerile comisiei și cred că prin intermediul acestui calendar răspundem la așteptările Comisiei Bugete și răspundem și la uh, obligațiile ce uh, ne sunt atribuite prin tratate. În ceea ce privește întrebările specifice care au fost adresate, vreau să vă spun că în ceea ce privește întrebarea raportorului privind bugetul 2011 și anume întrebarea referitoare la Marea Baltică, avem într-adevăr acest uh, nivel extern care are un buget de 20 de milioane de euro și uh, ca să fie pus în aplicare trebuie să fie adoptat în primul rând uh, trebuie să fie adoptat în primul rând temeiul juridic și Există proiecte, însă mie nu mi se pare că situația este clară. De la o sursă la alta aud fie că există, fie că nu există proiecte. Cred că există, în orice caz, intenția politică de a se dezvolta proiecte, dar nu sunt convins că aceste intenții politice vor fi și concretizate în uh, cereri prezentate serviciilor comisiei. Cel puțin așa mi-au spus serviciile respective de la Direcția Generală Relații Externe și Afaceri Regionale când uh, le-am adresat întrebările în acest sens. Domnule președinte, cred că prezentându-vă calendarul v-am uh, și răspuns la anumite întrebări, respectiv la întrebările domnului Bărghe. Poate că ar fi cel mai bine să mă opresc aici și uh, desigur că vă stau la dispoziție pentru întrebări suplimentare din partea raportorilor sau a membrilor comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director general! Raimer dorești să iei cuvântul imediat? Mai, s-au mai înscris și alții la cuvânt. Vrei să iei cuvântul acum. Raimer! Vă rog să fiți indulgenți, dragi colegi. În introducerea mea, eu nu am spus absolut nimic despre conținutul documentului meu de lucru, pentru că voiam să primesc mai întâi precizările referitoare la calendarul comisiei. Și dacă am înțeles eu bine, până la sfârșitul lunii aprilie, Comisia ne va prezenta un raport în legătură cu funcționarea diferitelor acorduri interinstituționale, și din iulie, între iulie și septembrie va exista un document referitor la budget review. Domnule director general, nu ne-ați spus nimic despre intențiile comisiei față de cadrul financiar ce ține de tratatul de la Lisabona va fi inclus în proiectul de buget 2011? Este o perspectivă multianuală sau se amână pentru perioada după 2013? Nu ați spus nimic în legătură cu uh, obligațiile comune și uh, revizuirea la jumătate de mandat a cadrului multianual. Aș dori ca domnul director general să răspundă la aceste două întrebări și după aceea voi veni cu o propunere. Bien. Euh, Bun. Găran dorește să-i cuvântul acum, pentru că Reimer ar prefera uh, să-i răspundă, domnul director general. Sau aveți o întrebare complementară? Găran. That's my point. Da, exact. Asta, asta voiam. De-aia voiam să intervin acum. Pentru că există un lucru neclar și anume ce intenționează Comisia să facă în privința obiectivului inițial al uh, midterm review. Sidonia a lucrat la un document legat de programarea financiară care ne arată fără îndoială că ne aflăm în fața unor probleme foarte dificile în legătură cu bugetele pe 2011, 2012 și 2013 și anume nu există marge. Avem propuneri pentru șase pachete diferite Lisabona, Serviciul, extern de, Serviciul de Acțiune Externă, regulamentele post-2013 și așa mai departe. Dar încă nu e clar ce intenție are Comisia în legătură cu uh, emiterea unei propuneri concrete pentru acest midterm review, inclusiv plafoanele pentru 2012 și 2013 cum se va întâmpla? Vom avea o propunere comună pentru perioada 2011-2013, restul acestui cadru multianual și sau ce se va întâmpla și când anume se va întâmpla? Trebuie să ne lămuriți. La audierile comisarilor efectuate de Comisia de Bugete, noi am cerut o propunere pentru această revizuire la jumătate de mandat înainte de sfârșitul primului semestru 2010 și vreau să fiu și mai clar decât a fost Reimer. Vreau să ne spună Comisia ce intenție are în acest sens, pentru că este vital pentru procedura bugetară. Mulțumesc! Mulțumesc, Găran. Mai sunt încă doi coordonatori care au cerut să ia cuvântul și vreau să îi eh, las să ia cuvântul. În, rând, în primul rând, Salvador. Thanks, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să completez discursul lui Göran. Mi se pare important ca Comisia să-și îndeplinească angajamentele luate la audieri. Și cred că este important să ne indice Comisia ce are de gând în legătură cu propunerea de revizuire la jumătate de mandat, pentru că aceasta va afecta pregătirile pentru bugetul 2011, dar și dezbaterea uh, de la grupurile politice care va avea loc în curând în legătură cu posibila propunerea Comisiei de finanțare a obiectivelor înscrise în strategia europeană 2020 de aceea mi se pare că acest termen este inacceptabil. Această amânare este inacceptabilă și vreau să insist ca Comisia să accelereze prezentarea acestei propuneri de uh, revizuire la jumătate de mandat. Și mm, în completare vreau să mai întreb când anume își va îndeplini Comisia angajamentul de a prezenta Parlamentului un proiect de buget pentru Serviciul de Acțiune Externă. Știu că ideea comisiei este să uh, vină cât mai repede cu o propunere de uh, regulament financiar revizuit, care este, uh, sigur, foarte important pentru ca Parlamentul să accepte bugetul pentru Serviciul de Acțiune Externă, dar Ingeborg a făcut o propunere de regulament financiar. Vom vedea și un proiect de buget și uh, am înțeles că comisia se, s-ar fi întâlnit sau urma să se întâlnească la sfârșitul lui februarie și acum suntem în martie și tot nu știm când va veni comisia cu o propunere bugetară. De aceea insist să uh, ne spună comisia când va fi pregătită să ne prezinte acest proiect de buget. Mulțumesc, Salvador. Într-adevăr, suntem... Uh uimiți mai ales de spaniola foarte modernă pe care ai folosit-o. Helga. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să revin la uh, ceva care a mai fost menționat și anume compromisurile privind perspectiva financiară 2007-2013. În acest context exista un acord foarte clar pe plan politic în legătură cu revizia de la jumătate de mandat. Se rezolvase chestiunea resurselor proprii, a veniturilor și a cheltuielilor. Amintiți-vă ce spunea, despre ce, de, ce spunea Wolfgang Schüssel spunea că trebuie să rezolvăm împreună problemele care riscă să apară dacă uh, suntem luați de guler. Și mie mi se pare că nici Comisia și nici Consiliul nu au făcut nimic în acest sens. Mie mi se pare că Comisia își apără doar propriile interese și este cât se poate de clar că nu își uh, îndeplinește rolul de inițiativă politică sunt lucruri care trebuie schimbate și Comisia are datoria de a face o propunere în acest sens. Ar fi trebuit să o facă în 2009, acum e martie 2010 și încă mai avem non-papers, adică documente neoficiale, dar nu avem nicio propunere concretă. Trebuie să faceți o propunere și vreau să fac apel la colegi, haideți să uh, vorbim răspicat cu Comisia pentru că nu e cazul să uh, ne ascundem după deget. Trebuie să ni se spună dacă s-a făcut sau nu o propunere reală, un document oficial și uh, dacă acesta va fi evocat în contextul viitoarei perspective financiare. Pentru că uh, ieri am uh, văzut la domnul Barroso foarte clar că nu are niciun fel de voință politică uh, Însă, așa cum spune și Reimer în documentul său, trebuie să fim hotărâți și să facem ce trebuie făcut atunci când ne asumăm inițiative în numele cetățenilor europeni care au consecințe bugetare, trebuie să fim cât se poate de clari. Mulțumesc, Helga. Domnule director general, cred că ați auzit intervențiile colegilor aceștia sunt neliniștiți de faptul că nu mai există marje bugetare. Vreau să știu dacă aveți o marjă de exprimare în legătură cu propunerile comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Primul lucru pe care doresc să-l confirm este acela că, într-adevăr, Comisia va face un raport în legătură cu funcționarea acordului interinstituțional și, dacă va fi cazul, cu propunerile adecvate. Dacă mă întrebați acum dacă eu am o marjă să vă spun care sunt aceste propuneri, nu, nu am, pentru că acest lucru trebuie să fie discutat în colegiu. Există anumite lucrări care se desfășoară la nivelul serviciilor. Situația bugetară o cunoașteți bine și întrebarea care se pune este ce modalități există pentru a răspunde la anumite probleme ce ar putea apăra, apărea. Însă, colegiul comisarilor trebuie să decide acest lucru și eu nu pot să uh, vorbesc despre acest subiect. Însă vreau să subliniez faptul că veți primi acest raport împreună cu propunerile necesare în 28 aprilie, în paralel cu adoptarea bugetului pe 2011. În ceea ce privește revizuirea programelor la care s-a uh, referit domnul Böge, sigur că uh, Comisia are un angajament cât se poate de solid în legătură cu acestea și vreau să vă amintesc că, dincolo de dispozițiile generale de evaluare din uh, regulamentul financiar, și în legătură cu care Comisia are la dispoziție instrumente, și anume acest Activity-Based Management System, care prevede planuri de evaluare, deci, pe lângă acesta există și anumite cerințe de evaluare. Programe care au fost aprobate de Parlament și de Consiliu. Aceste evaluări se desfășoară în conformitate cu uh, dispozițiile din programe. Și deci Comisia va respecta și în acest sens angajamentele asumate în cadrul acestor programe. În legătură cu Serviciul de Acțiune Externă și proiectul de buget pentru acesta. Urmează să primiți nu pot să vă spun exact când, dar veți primi cât mai repede un proiect de buget rectificativ care va ține cont de consecințele creării acestui serviciu. Comisia lucrează în strânsă cooperare cu doamna Ashton Pe această temă s-au făcut multe progrese. După cum știți, Comisia Ad Hoc după o dezbatere de politică generală pe 11 martie, va adopta propunerile de modificare a regulamentului financiar și propunerile de adaptare ale regulilor privind statutul. Totul pe 11 martie. Un proiect de buget rectificativ ar trebui să urmeze în uh, săptămânile care urmează după adoptarea acestor propuneri. Și nu pot să vă uh, prezint deocamdată o dată precisă pentru adoptarea acestui proiect de buget rectificativ de către Comisie, Dar vă rog să fiți convinși că și noi la comisie dorim să progresăm cât mai repede. Și mai ales că doamna Ashton dorește să facă progrese rapide, pentru că are nevoie de acest proiect de buget pentru a uh, reuși să creeze structurile acestui serviciu necesare pentru ca el să-și înceapă acțiunea. Și deci, și în legătură cu acest subiect, Comisia are uh, angajamentul de a prezenta proiectul de buget rectificativ în următoarele săptămâni. Asta vă pot spune în legătură cu acest subiect. În legătură cu întrebarea doamnei Trupel și anume revizuirea la jumătate de mandat, vorbim despre raportul uh, privind acordul interinstituțional sau de budget review? În legătură cu acordul interinstituțional am vorbit, v-am spus că data e stabilită și colegiul va uh, hotărâ ce orientare își va asuma pe baza constatărilor făcute în legătură cu situația bugetară. Și în ceea ce privește budget review, după cum știți, chiar la cererea comisiei dumneavoastră, și ținând cont de um, situația comisiei care gestiona afacerile curente în noiembrie, am amânat data de adoptare a acestui raport și președintele comisiei consideră că uh, data țintă, care cred că a fost confirmată de Consiliul European, uh, Data țintă de prezentare a acestui document ar trebui să fie undeva începând cu luna iulie 2010. Data precisă nu s-a hotărât încă, de aceea v-am și spus adinau când am mai luat cuvântul că va fi vorba de luna iulie sau septembrie. Și cred că astfel am răspuns la întrebările care mi-au mai fost puse. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director general. Reimer. James had mai parole Reimer. Also die ganze Debatte zeigt natürlich noch einmal Mulțumesc. Această dezbatere ne arată încă o dată ceea ce s-a manifestat pregnant în ultimele luni este vorba de faptul că acorduri privind bugetul, mai ales în ceea ce privește revizuirea de la jumătate de mandat, au fost percepute diferit de Comisie și Consiliu în ceea ce privește modul în care le-am negociat și închipuit noi. Avem un calendar, calendar foarte important, foarte complicat pentru dosarele noastre, dar în ceea ce privește revizuirea la jumătate de mandat a pachetului multianual. Acest lucru este foarte important pentru că în, în cadrul multianual se stabilesc prioritățile și trebuie să identificăm problemele, vedem dacă nu cumva trebuie să ne regândim prioritățile de disciplină bugetară înainte de a aborda chestiunea marjelor nedisponibile și plafoanelor pentru diversele rubrici bugetare. Toate acestea merg mână în mână cu activitatea bugetară. Iată de ce am adresat întrebarea cu, cu privire la adaptarea acordului interinstituțional. Cum vom ajunge la unele rezultate dacă nu este clar cum va arăta serviciul de acțiune externă, bugetul serviciului de acțiune externă. și ce sume restante vom avea la dispoziție în, cad, în, în cadrul procesului de luare de decizie de acolo, precum și modul în care pot fi integrate în capitolele acordului um, interinstituțional privind politica externă și așa mai departe. Deja deci că nu avem toate aceste informații, nu putem aduce modificări tehnice acordului interinstituțional. Iată de ce sunt de părere că documentul de lucru de astăzi, documentul meu, poate fi foarte bine retras și, a, și așa voi face. Vă propun uh, ca eu să, să cooperez intens cu coordonatorii în următoarele săptămâni. În ceea ce propunerile Comisiei privind AI și cadrul financiar multianual, iar la sfârșitul lunii vom face unele propuneri cu privire la aceste documente. Și vom merge mai departe, ca și cum uh, um, mid-term midterm review-ul ar fi integrat în aceste documente. Dacă uh, dacă ne-am, noi ar trebui să luăm, să putem să luăm inițiativa pe baza uh, unor chestiuni de bun simț aici în Comisia pentru Bugete. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, Reimer. Mulțumesc pentru această propunere. James, ai cuvântul, după care vom închide această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Mie îmi revine sarcina să vorbesc în numele grupului meu, dat fiindcă sunt singurul membru prezent. În mod istoric, revizuirea de la jumătate de mandat perioada 2000-2006, acolo uh, prevederile erau destul de ambigue, dar și acum, 2009-2010, uh, nu, era, nu exista o procedură fixă pentru revizuire, dar există o procedură fixă pentru Uh, propunerile pentru reînnoirea perspectivei financiare multianuale. Și iată, aceasta este perspectiva mea. Aș vrea să vă întreb dacă acum se va întâmpla acest lucru la mijlocul lui 2011, fiindcă ne apropiem de această dată, uh, dat fiindcă au fost date peste cap uh, calendarele. Vă întreb acest lucru, fiindcă în propunerea lui Reimer din document care se referă la poziția noastră la Comisia pentru Buget din mandatul anterior, privind abordarea pe trei etape și prelungirea perspectivei financiare actuale, nu se, nu se face referire la, um, la acest lucru. Ar fi poate folositor să avem o întrebare orală um, adresată Consiliului și Comisiei, în care să întrebăm care sunt perspectivele financiare și să ne subliniem încă o dată uh, faptul că am vrea să se prelungească perspectivele financiare, căci altfel s-ar putea uh, pierde aceste lucruri în alte discuții privind serviciul de acțiune externă și așa mai departe. Ar trebui să ne gândim la acest lucru, fiindcă, iată, se apropie termenul. Mulțumesc foarte mult, James. Într-adevăr, uh, așa cum propune James, și acest uh, lucru merge mână în mână cu ce a spus domnul raportor și ceilalți coordonatori, trebuie ca Comisia pentru Bugete, Parlamentul European, uh, să-și exprime foarte clar poziția în ceea ce privește calendarul de lucru și de decizii asupra fondului uh, Budget Review și asupra noului calendar al perspectivelor financiare, așa cum îl, uh, îl prevedem noi. Astfel încât, pe viitor, calendarul perspectivelor financiare trebuie să coincidă cu mandatul Parlamentului și Comisiei sau sau uh, rămânem la sistemul anterior. În mandatul anterior, Parlamentul European uh, s-a exprimat în acest sens și ar trebui să facem și noi același lucru. Dat fiind uh, programul nostru, vreau să mulțumesc oratorilor. Reimer a anunțat că își retrage documentul, dar dorește să mai spune ceva. Ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voiam să-i răspund lui James. Sunt de părere că discutaserăm deja și votaserăm deja acest aspect în uh, raportul domnului Surian în decembrie la plenară. S-a dezbătut intens și în uh, comisie această chestiune și am ajuns la unele compromisuri. E adevărat că Consiliul și Comisia sunt împotrivă, dar uh, este interesant acest aspect și um, foarte important, astfel încât ar trebui să vedem ce se întâmplă în 2011-2012 în Consiliu. Dacă Consiliul se bate în continuare pentru Serviciul European Extern, atunci acest punct va rămâne în continuare pe ordinea de zi. O altă opțiune este propunerea Comisiei privind noul acord interinstituțional. Comisia va prezenta înainte de în 2011 propuneri pentru un noul acord interinstituțional, ceea ce înseamnă că aici este vorba despre cadrul financiar multianual și nu revizuirea de la jumătatea mandatului. Noi am cerut o revizuire și de, din acest motiv îmi, îmi mențin poziția noastră și iată încercăm să integrăm uh, acest aspect pe baza propunerilor pe care le avem și încercăm să aducem aici propriile noastre amendamente în timpul negocierilor, acolo unde este posibil. Mulțumesc! Bun. Din ce ne-a spus sau ne-a confirmat domnul director general, reținem că în ceea ce privește calendarul comisiei, pe 11 martie avem adoptarea textului juridic, uh, regulamentul financiar și statutul uh, funcționarilor în ceea ce privește serviciul de acțiune externă. După aceea, nu știm exact când va urma proiectul de buget rectificativ pentru finanțarea acestui serviciu. Pe 28 um, aprilie aprobarea proiectului de uh, buget pentru 2011 și a AII. În luna mai, colegiul va adopta aceste propuneri în ceea ce privește revizuirea trienală a regulamentului financiar, budget review iulie-septembrie și apoi luna octombrie riscul tolerabil de eroare, o exprimare foarte poetică. Mulțumesc foarte mult. Acum putem să trecem la a doua Uh, etapă a lucrurilor noastre din această dimineață este vorba de voturi. Vreau să vă rog, mai întâi să rog pe coordonatori să se asigure că toți sunt, uh, există numărul de membri necesar pentru vot și că nu sunt mai mulți membri decât este permis. Vă rog să vă asigurați că aveți cartelele de vot, pentru că avem foarte multe voturi raporturile pro... aceste rapoarte au, um, au incitat imaginația și creativitatea. Iată câte amendamente s-au depus. Începem cu raportul Sidonii. Goran, da. În primul rând, o observație. Nu am primit încă toate amendamentele traduse în limbi pe care să le înțelegem și noi. Ceea ce reprezintă o problemă. Același, acest lucru este valabil pentru ambele rapoarte. La 9 fără 10 am um, primit o nouă variantă a raportului doamnei Trupel, dar numai în germană, uh, nu în engleză și, bineînțeles, nu în suedeză. La fel și pentru amendamentele uh, Sidoniei. Înțeleg că um, există o presiune din partea secretariatului comisiei noastre și um, presiunile asupra traducătorilor, dar este inacceptabil, dat fiindcă votul acesta este foarte important. Și așa cum s-a spus în dezbaterea pe care am avut-o, în următoarele luni ne vom confrunta cu o, o situație deosebită. Ne vom ocupa de regulamentul financiar în același timp, de serviciul de acțiune externă, cu midterm, midterm review, cu acordurile interinstituționale și presiunea va fi uriașă. Trebuie să uh, vedem ce ne facem cu traducerile, cu traducerile tuturor acestor propuneri, fiindcă până la urmă ne vom uh, confruntat cu o problemă democratică. În ceea ce privește raportul uh, GMES, uh, raportorul din umbră, doamna Herzog, ar putea să vă explice mai bine care este această problemă. Am avut foarte multe negocieri cu Comisia ITRE privind uh, sumele pe care le-am propus pentru acest proiect, iar problema este că aici trebuie să facem o legătură cu revizuirea cadrului financiar multianual și revizuirea de la jumătate de mandat, vă propun astfel încât, vă propun astfel să amânăm acest subiect până la următoarea noastră ședință, fiindcă avem mai mult timp pentru a coordona sumele cu ITRE. Dat fiindcă raportorul nu este aici, poate ar fi mai bine și din acest motiv să amânăm. Domnule președinte, vă rog să amânăm votul privind acest raport. Vă mulțumesc raportul, programul de observare a Pământului. Doamna Cavaiu. Pisidonia. Thank you very much, President. On... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește amânarea raportului Programul European de Observare a Pământului GMES, suntem de acord că avem nevoie de finanțare suplimentară pentru acest program, care nu este disponibilă în uh, bugetul propriu-zis nu există destulă marjă pentru uh, finanțarea de care are nevoie GMS. Avem o marjă foarte mică la 1A, dar uh, am înțeles că este foarte important ca în discuțiile privind revizuirea să se țină cont de acest lucru, nu doar de acest program de observare a Pământului, dar și de noile politici pe care le avem noi în responsabilitate conform tratatului de la Lisabona, iar în același timp suntem de părere că nu ar trebui să amânăm um, acest vot, fiindcă este foarte important ca programul să demareze imediat cu banii pe care i-are deja la dispoziție fondurile pe care, care sunt uh, stipulate în raport. O amânare ar um, întârzia programul, uh, un program foarte important pentru cetățenii europeni, pentru, pentru um, combaterea schimbărilor climatice, probleme de mediu înconjurător și așa mai departe. O amânare de două săptămâni nu va rezolva nimic, fiindcă în două săptămâni nu vom reuși să găsim finanțare suplimentară. În raport există deja sumele maxime disponibile în perspectivele financiare existente. Deci nu vom primi nimic și nu facem decât să periclităm discuțiile pe care le-am putea, putea avea în cadrul revizuirii de la jumătate de mandat. Deci ne opunem amânării, am, am dorit să se voteze astăzi. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mai dorești? Mai avem uh, înscriere la cuvânt, uh, stimați colegi, însă nu putem să discutăm acum chestiuni de fond sau de calendar. O să uh, votăm uh, acest program. Înțeleg că sunt două poziții diferite. Comisia competentă pe fond ITRE va vota pe 18. Noi avem o, reuni- o ședință pe 17, putem să votăm pe 17, dar este important ca noi să votăm înainte, înaintea Comisiei ITRE toată lumea este de acord, astfel încât uh, trebuie să votăm înainte de ITRE, dar ca să răspundem uh, solicitării socialiștilor, nu vom vota astăzi. E bine așa? Bun. Uh, celelalte persoane care doreau să ia cuvântul, tot despre asta doreau să vorbiți, Sidonia. Înainte de a trece la vot, domnule președinte, aș dori să um, răspund uh, lui domnului Farm Votul începe extraordinar, fiindcă sunt de acord întru totul cu colegul socialist, pentru că este foarte, foarte greu să lucrăm uh, uh, în situația în care nu avem traducerile amendamentelor. Și pentru a înțelege care este ritmul acestor lucrări, aș dori să fac și unele propuneri concrete. Vreau să vă spun că am uh, primit uh, traducerile oficiale în engleză uh, pentru amendamente uh, ieri. Asta să nu mai, să nu mai vorbesc despre traducerea în poloneză, fiindcă eh, nu pot nici să visez la acest lucru. Bun, sunt un pic ironică, dar eh, nu mă așteptam la traducere în poloneză. Dar ca să înțelegeți și dumneavoastră care sunt eh, consecințele, în afară de ce a spus Goran, eu trebuie să pregătesc comprom- compromisuri cu niște versiuni lingvistice pe care nu le înțeleg. Așa cum a spus și dumneavoastră pe bună dreptate și m-ați contactat direct. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Ați spus că uh, aveați impresia că nu am uh, inclus uh, amendamentele dumneavoastră în, în compromis pentru că nu, nu le-am înțeles, uh, pentru că nu erau traduse. Fac aici referire la colegii italieni care au avut răbdarea să-mi explice fiecare lucru pentru a înțelege amendamentele, dar este doar un exemplu și nu, nu este vorba doar de italiană, e vorba de toate limbile pe care nu le înțeleg. Da, încerc, încerc, pot să, ce pot să fac? Să învăț limbi străine, italiană, spaniolă, mă gândesc încă ce limbi străine să învăț, dar eu, cu sprijinul secretariatului, care însă nu sunt traducători profesioniști, deci și uh, munca lor are anumite limite. Eu, cu ajutorul lor, trebuie să înțeleg amendamentele, după aceea trebuie să le acopăr în compromisurile uh, pe care le fac. Asta în situația în care nu există traduceri disponibile. Și, până la urmă, niște traduceri uh, făcute de, de făcute așa la nimereală nu, nu, nu ne ajută. Și, într-adevăr, iată, ne confruntăm cu o problemă gravă. Iar când am vorbit uh, uh, secretariatul despre această problemă, a reieșit că aceasta era chiar mai mare decât credeam eu, fiindcă, în conformitate cu regulile noastre, serviciile de traducere nu au obligația de a furniza traducerile documentelor, fiindcă nu se uh, nu se respectă termenele. Ar trebui să le să înaintăm amendamentele cu 3-4 săptămâni înainte, ceea ce este exagerat, imposibil pentru noi. Iată, deci nu vorbim neapărat despre o cantitate mare de documente, până la urmă este vorba doar de câteva, câteva propoziții, cu totul 2-3 pagini de documente. Dar, de ce zăbovesc atât de mult asupra acestui lucru? Aș dori să se transmită foarte clar acest mesaj Uh, celor care se ocupă de, de această chestiune în Parlamentul European pentru a înțelege care sunt consecințele, repercusiunile asupra activității noastre. Uh, și iată, există această problemă, aceasta este realitatea serviciului de traduceri. Nu este vina mea, dar vreau să-mi cer uh, scuze celor care au primit compromisurile prea târziu pentru a le putea analiza dar vreau să vă spun că aseară am avut timp să le pregă- să elaborez aceste compromisuri, fiindcă abia ieri am reușit să le înțeleg și a trebuit să fac față cu mijloacele pe care le am la dispoziție. Sunt de acord cu Goran cred că trebuie să ne gândim puțin la acest lucru, poate ar trebui să avem priorități sau o structură sau structura generală a serviciului de, tradu- de traducere trebuie să fie regândită pentru a ne putea ajuta în activitatea noastră. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Vă propun să ne oprim aici. Este o problemă de fond, într-adevăr mai ales în ceea ce privește calendar, ca, calendarul nostru de, de lucru și privind termenele pentru raportori. Fiindcă dacă se întârzie cu amendamentele, iată, există întârzieri și, și după aceea. Începem acum uh, votul. Vă reamintesc că PPE-ul are dreptul la 16 voturi și mi s-a spus că sunt toți aici, inclusiv eu ceea ce înseamnă că dacă mai vine un membru, nu o să mai votez. Dar vă rog să-mi spuneți, socialiști și democrații, uh, 11 voturi, al de 5, verzii la 3, conservatorii 3 grupuri, grup, GUE 2 voturi. Iată, doamna Cavaio, doriți să las cuvântul? Domnule președinte, cer scuze, în ceea ce privește programul european de observare a pământului GMS, care este decizia finală? Vreau să vă mai ofer un argument. Pe scurt, dacă hotărâm cu o zi înainte de ITRE, ne pierdem uh, influența de negociere, fiindcă ITRE așteaptă decizia noastră. Vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a ne susține poziția dacă votăm astăzi, decât dacă votăm cu o singură zi înaintea votului de la ITRE, dar până la urmă dumneavoastră hotărâți. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc, că înțeleg foarte bine, dar am luat această decizie, nu mai revenim asupra ei. Este important ca negocierile cu ITRE, raportorul nostru, care se ocupă de acestea, să își desfășoare activitatea. Bun, acum începem. Domnule Alvaro, doresc să las cuvântul pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am o, o întrebare privind termenele, dat fiind că cea mai recentă listă de vot a, a fost dată azi noapte, nu avem timp, nu am avut timp pentru amendamente orale sau pentru să cerem voturi pe părți. Grupul nostru are două astfel de solicitări. Vă rog frumos să țineți cont de ele. Vă pot spune unde. Și în ceea ce este procedura, dacă avem uh, termene, avem termene pentru amendamente orale și așa mai departe, uh, mă întreb dacă va exista flexibilitate sau nu. <laughs> Cher ami, n'ayez aucune... Stimate prieteni, nu e nicio problemă, eu sunt întotdeauna flexibil și voi fi flexibil. Însă, ce este important e ca decizia luată de către Comisia de Bugete să fie luată în uh, cunoștință de cauză și ca votul să corespundă unor criterii politice în sensul nobil, dar și concret al termenului. Regulamentul e conceput ca să ajute politica, respectăm regulamentul, dacă din anumite motive, de termene, de calendar sau de altă ordine, ne aflăm în situație în care trebuie să interpretăm în mod suplu un regulament, uh, trebuie să uh, recurgem la aceste interpretări. Iată, am fost invitat să dăm dovadă de flexibilitate și în acest spirit vă propun să începem cu raportul Helgăi. E un raport care a dat naștere mai puțin o amendamente decât cel al lui al Sidoniei. Deci vă rog să vă luați uh, lista de voturi și cartelele de vot mai ales, cartelele care sunt foarte importante. PP-ul nu are listă de voturi. eh ben, le, le, le PPE a un leader qui... ppe ul are un lider, dacă nu mă înșel. Ah, bun, ați primit-o. Se distribuie lista de voturi. Oui. Bon, d'accord. Bon, ça y est, le PPE est en état de voter. ppe ul este în stare să voteze? Bun. Începem acum cu amendamentul cu numărul 1 al Jutei Haug. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 2 al domnului Vogan. După alineatul 4, spune președintele, raportorul e pentru. Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Se adoptă. Votăm electronic doar dacă există dubii. La alineatul 3, amendamentul 3 al uh, Fernandez și Gariga cu un amendament oral al raportorului care constă în adăugarea cuvintelor and that the ceiling be revised accordingly. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Socialiștii, dar se pare că sunt în minoritate, se adoptă. Trei amendamente la alineatul 5. Amendamentul de compromis numărul 1, care urmează să înlocuiască amendamentul 4 al domnului Haglund. Cine este pentru amendamentul de compromis? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni? Abțineri se adoptă. Amendamentul 4 dispare, însă amendamentul de compromis nu elimină amendamentul 6. Bun. Atunci uh, votăm uh, amendamentul 6. Cine este pentru? Raportoarea e pentru. Împotrivă? Nimeni? Abțineri se adoptă. 5 al domnului Portaș. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Domnul Portaș. Împotrivă? Ceilalți. Îmi pare rău, domnule Portaș, se respinge. Amendamentul 7 al domnului Vogam și a domnilor Vogam și Ferm. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Socialiștii. Bun, Împotrivă. Majoritatea se respinge. La alineatul 7, amendamentele Fernandez și Gariga cu un amendament oral. To provide the institution. Raportorul e pentru. Îmi cer scuze, spune președintele, dar aveți dreptate. Am uitat optul, da. 8 al domnului Portaș. Raportorul e pentru de data aceasta. Cine este pentru? Majoritatea împotrivă. Minoritatea. Abțineri se adoptă. Bravo, domnule Portaș. Iată, e mulțumit de data aceasta. La nou, avem amendament cu o adăugire din partea raportorului din instituție. Raportoarea e pentru. Cine e pentru? Majoritatea împotrivă. Minoritate. Cine se abține? Se adoptă. Avem acum amendamentul 10. Domnul Vogan. La amendamentul numărul 10, doamna raportor solicită un vot pe părți, pentru că nu e de acord cu ultima propoziție. Scopul grupului nostru este să furnizeze cât mai multe informații cetățenilor și cred că situația ar putea fi clarificată doar prin eliminarea a două cuvinte, match off deci e un amendament de compromis și sper ca doamna raportor să fie de acord cu el. Mulțumesc. Uh, ce părere are raportoarea? Uh, e de acord. Raportoarea e de acord. Bun. În acest caz. Și Gheoran este de acord. Bun. Supun la vot Amendamentul astfel modificat cu acordul raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc domnului Vogan. 11 al domnului Vogan. Domnul raportor e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă, Barba împot Barbara împotrivă. Nu vine să cred. Na, nicio problemă. Barbara are o problemă cu domnul Vogan, e problema ei, pe mine nu mă privește se adoptă în ciuda faptului că Barbara a votat în mod frenetic împotrivă. La, trecem la 12 al domnului Manca. Raportorul este pentru. Cine este pentru 12? Vot electronic. Votăm electronic. Uh, je demande des instructions à mon groupe. Știu cum uh, sugerează grupul să votez eu. Grupul meu e pentru. Atunci totul mai pentru, deci, cu excepția raportoarei. S-a deschis votul, s-a închis votul. S-a închis votul. 27 pentru 6 împotrivă. Domnul Manca e mulțumit, sper. Amendamentul numărul 13, care a dat naștere unui amendament de compromis cu numărul 2. Cine este pentru compromisul 2? pornit de la 13. Mulțumesc împotrivă, mulțumesc, abține majoritatea. Deci, 13 e înlocuit cu amendamentul de compromis 2. Iată-l din nou pe domnul Vogan. Considerăm că domnul Vogan este acoperit de amendamentul de compromis 2. Așa înțelegeți domnul Vogan, e mulțumit și noi. 15. Amendamentul 15. Avem un compromis aici, numărul 3, propus de către doamna raportor. Cine este pentru acest amendament de compromis? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci, înlocuiește 15-le. Și astfel acoperă și amendamentul 16. Așa cred cel puțin Fernand și Gariga. Ajungem la 17. Domnul Portaș, de data aceasta raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Votăm electronic. S-a deschis votul. PP-ul de data aceasta îmi sugerează cum să votez. S-a închis votul. S-a închis votul. Să vedem ce spune consola. Se respinge, spune mașina, cu 23 de voturi împotrivă. 18. Doamna Gresle, aș dori să avem un vot pe părți la 18, vă rog. Pentru că am avut o adăugire, domnul Potaș spune că uh, already stretched trebuie votat separat și apoi de la prezentarea din martie până la Work That trebuie votat separat. Vă mulțumesc. A înțeles toată lumea, sper. Deci, tăiem din text which is already stretched. La această primă parte, care este părerea raportorului pe prima parte? Împotrivă. Cine este pentru amendamentul Prima parte. Împotrivă. Deci prima parte este respinsă. A doua parte. Raportorul este pentru. Nu, e împotrivă. Aha, bun. Domnul Fernandes. Mulțumesc. Obiectivul nostru e să menținem prima parte suntem împotriva. Deci să retragem a doua parte și să fim pentru, în ultima, pentru ultima parte. Je parle de l'amendement original. Mă refer la amendamentul original. Alors, un moment de clarification. Amendament de clarificare. Amendamentul domnului Portaș are ca scop nu să înlocuiască alineatul 11, ci Îmi cer scuze, nu am înțeles eu bine. Domnul Portaș ar dori să înlocuiască alineatul 11 cu amendamentul 18. A fost solicitat un vot pe părți. Prima parte a amendamentului 18 a fost respinsă. Să vedem a doua parte acum. Domnule președinte, cred că trebuie să revotăm pentru că, dacă am înțeles eu bine, PP-ul nu a votat cum a anunțat, cu... nu a votat cum uh, a spus că va vota inițial. Inge, a înțeles bine, Helga, situația? Domnule președinte, eu credeam că nu votăm decât adăugarea domnului Porta și nu votul original, iar în ce privește această adăugire, doar această adăugire, suntem împotriva primei părți a adăugirii domnului Portaș, însă pentru a doua parte a adăugirii, care de altfel e textul original. Sunt președintele. Prend, excuse îmi cer scuze, spune președintele. Domnul Porta și este în sală? Da. Am înțeles că acest amendament nu e o deoarece, ci dorește să înlocuiască unul, să suprime în al doilea rând. Cu alte cuvinte, dacă eliminăm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 Alors, recommençons. Moi, je, je n'y comprends rien. Nu înțeleg nimic, însă haideți să o luăm de la capăt. On coupe le néant en deux et, et on vote deux parties du nez. Împărțim vidul în două și votăm uh, în două părți vidul. Nu, eu nu știu să fac acest lucru, dar poate să avem specialiști. specialiști. Este domnul Fernandez. Ar fi mai ușor dacă am luat textul original după cum se poate înțelege regulamentul, eu nu știu, dar suntem aici ca să îl discutăm. Deci, suntem de acord pe prima parte. A doua parte trebuie eliminată și a treia parte suntem de acord cu ea. Dacă vorbim de amendamentul Portaș, care dorește eliminare, trebuie să facem exact pe invers față de ce vrem pentru textul original. Non. Bon. Alors voilà ce que je vous propose. Quelle histoire Ce poveste Prea mulți portughezi <laughs> sunt implicați în această poveste care trebuie să fie traduși toți în poloneză. Și aș vrea să ne mai și înțelegem. Amendamentul domnului Portoaș trebuie votat și am înțeles că el este cel mai îndepărtat de textul uh, inițial. El vrea să elimine a doua parte a acestei fraze. Da, cu votul pe părți uh, discutăm după. Deci, cine este pentru amendamentul domnului Portaș, fără vot pe părți? Raportorul e împotrivă. Împotrivă? Toată lumea. Și aici ajung la o, soluție cu numărul 2. Votăm prima parte, deci supun la votul pe părți, nu amendamentul portaș, ci jumătatea celei de-a doua fraze, deci fac un vot pe părți pe aliniat. Cu alte cuvinte, deci fac un vot pe părți pe text underlines especially if additional uh, assistance were to be recruited in Brussels, this would have an impact on the situation regarding the office space which is already stretched. Bun. Cine dorește ca acest text să fie, să figureze în rezoluția noastră? Să rămână în rezoluție. Cine dorește ca această formulare să rămână în rezoluție? Deci acest text rămâne în rezoluție. Votăm electronic, deschidem votul. Donc je comprends que le PPE... Câte am înțeles, PPE-ul ar dori să elimine acest text. Însă alții ar dori să îl păstrăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Suspans total. 18 voturi pentru, 18 împotrivă. Textul inițial rămâne. Nu e un amendament. Textul inițial se adoptă. Acum, a doua și ultima parte consideră că prezentarea din martie a revizuirii intermediare pentru cele trei locuri de lucru e crucială. Cine dorește să păstrăm acest text? Toată lumea, cred, nu? Da, e foarte important. Cine împotrivă? Nimeni? Abțineri? Nimeni? Bun. Deci, în sfârșit, după aceste peripeții, păstrăm aliniatul 11 în forma sa inițială. Bun. Nu e ușor deloc. Amendamentul 18 am votat, deci. Acum trecem la 19 A doua parte e caducă dacă ce a fost adoptat. 19 trebuie votat, spune președintele. Cine e pentru? Raportoare e pentru. 19. Încă o dată vot electronic. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. 19 pentru 15 împotrivă se adoptă. Trecem la 20 al lui Inge. 18 nu a fost adoptat, deci nu e caduc. Avem un vot de părți. Ne oprim la End or Strasbourg pe acesta. Inge. Doresc să retrag acest amendament. Mulțumesc. Amendamentul a fost retras. Îi mulțumim lui Inge. Deci nu votăm cu privire la igiena mâinilor. Păcat. Amendamentul 21. Fernand și Gariga. Amendamentul iberic, deci. Cine e pentru? PP-ul e pentru. Ceilalți sunt și ei pentru, se adoptă. Amendamentul 22 din Bavaria. Raportorul e pentru. Ceilalți sunt și ei pentru. Unii sunt împotrivă, nu, nimeni împotrivă, se adoptă. O felicităm pe doamna Holmeier. Domnul Vogan foarte activ de această dată, amendamentul 23, care e, se bucură de sprijinul raportoare și a PP-ului și a celorlalte grupuri, mulțumesc, se adoptă. Iată-l din nou. A, nu, domnul Porta și caduc. Domnul Porta și caduc la 24, însă nu e caduc la 25. Domnul Portaș, raportoarea nu este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. 2 împotrivă, majoritatea e respins. 26 a domnilor Fernandez și Gariga, raportoarea este pentru, dacă e vorba de o adăugire. Domnul Fernandez, mulțumesc. Am un amendament oral pentru a înlocui textul original în care se spune step policy. Uh, je veux Aș dori să înlocuim această formulare cu of human resource and uh, ed and a professional staff policy. Au final una Până la urmă of human resource and a professional staff policy. Oui, Foarte bine, spune președintele. E o adăugire. Deci nu o înlocuire, ci îmbogățiți textul întrucâtva. Raportoarea e pentru. Cine este pentru acest amendament astfel modificat oral? Cine e pentru? Abțineri? Se adoptă cu, sub această formă. Ajungem la 27. Încă o dată un vot pe părți cu, pe de o parte, a Cost and Energy Efficient Buildings Policy. Prima parte, raportarea e pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Majoritatea împotrivă. Foarte bine. Și apoi, a doua parte, including with regard to location. Aici e, avem suspens pentru că PP-ul a cerut vot liber. Nu, PP-ul e împotrivă, votăm electronic mai bine. S-a deschis votul. Including with regard to location. Et le PPE e con. PP-ul e împotrivă. Dar ceilalți pot vota pentru. S-a deschis votul, s-a închis votul. PP-ul a câștigat. 17 la 15. V-am bătut. 28. Inge. Susținută de către Helga. Cine e pentru? Cine e pentru? Vă rog să vă exprimați entuziasmul. Împotrivă. Exprimați-vă rezervele. Majoritatea e pentru. India a câștigat. 29 al domnului Vogan, care a fost retras. Retras. Bun. 30. Domnul Vogan înlocuit prin amendamentul de compromis 4. Cine e pentru? Amendamentul de compromis 4. Mulțumesc. Inclusiv domnul Vogan. Cine este pentru? Nimeni. Deci înlocuiește alineatul amendamentul 30 și acoperă mai multe amendamente. Mi se suflă. 31. Prima propoziției acoperită de uh, alinatele precedente. A doua parte tocmai a fost acoperită de votul pe compromisul 4, deci nu votăm decât ultima parte cu privire la House of European History, Casa Istoriei Europene. Raportarea e pentru. Cine e pentru? Nu știu de ce Salvador surâde. Împotrivă. Nimeni. Abțineri? Nimeni nu se abține și Salvador se distrează de minune. Deci se adoptă în uh, râsetele generale. 32 al lui Iuta. Raportoarea e împotrivă. Cine e pentru 32? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Nu votează prea multă lume. Abțineri? Majoritatea e împotrivă, dacă nu mă înșel. Dar socialiștii au votat pentru. Bun. 33 a lui Manca, care e înlocuit de către amendamentul de compromis 5. Cine este pentru acest amendament de compromis? Socialiștii nu sunt pentru. Împotrivă? Da, sunteți minoritari, îmi pare rău. Se adoptă. 34 al domnului Manca. Raportorul împotrivă. Cine este pentru 34 al lui Manca? blocul socialist, ca de obicei, împotrivă, toți cei care nu sunt socialiști, a respins, deci. 35 al doamnei Holmeier a acoperit de către amendamentul 4, de compromis 4. Supun la vot proiectul de raport astfel modificat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Și o felicităm pe Helga și aș dori să mulțumesc colegilor care au participat la vot. Am votat foarte eficient. Putem trece acum la raportul Sidoniei. Avem 200 amendements. 100 amendamente. 18. 118. Euh, y a une proposition de Sidonia a făcut o propunere să votăm întâi amendamentele de compromis în bloc. Nu? Unu câte unu. Ceea ce înseamnă că supun la vot mai întâi toate amendamentele de compromis, nu în ordine, ci Oui, dans l'ordre alphabétique. În ordine alfabetică, spune președintele. Vreau să spun că încep cu compromisul A, după aceea B și după aceea vom reveni la voturile intermediare. Asta e ideea. Toată lumea a înțeles? Da. Toată lumea are textul amendamentelor de compromis într-o limbă pe care o înțelege? Dacă e nevoie de explicații, le veți primi. Voi începe cu compromisul A. Nu? Găran. Domnule președinte, îmi pare rău că vă deranjez, vă stric ordinea de votare chiar de la început, dar acest compromis se referă la chestiuni pe care le-am mai discutat când am vorbit cu comisia despre documentul lui eh, Raimar Böge. Și aș vrea să o întreb pe doamna raportor dacă am putea să includem o clarificare a calendarului, pentru că aici facem noi o propunere legată de uh, revizuirea la jumătate de mandat. Aș dori să includem frazele din discuția cu domnul comisar Lewandowski și anume să solicităm o propunere înainte de sfârșitul primului semestru al anului 2010. Eu asta v-aș propune. It's a proposal for an oral amendment. Este o propunere de amendament oral din partea raportorului. Raportorul este de acord. Donc, merci Göran. Mulțumesc, Göran, mulțumesc, Sidonia. Mais au vote, le compromis. Supun la vot compromisul A, mare, cu această precizare calendaristică referitoare la primul semestru. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trec acum la compromisul B, al raportorului. Pentru. Domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. Nu degeaba am cerut să iau cuvântul mai devreme ca să întreb ce se întâmplă cu flexibilitatea legată de amendamentele orale. Mă întreb dacă nu există o greșeală lingvistică în versiunea în limba engleză. În la which ability is. Mă întreb dacă nu lipsește ceva. Și aș avea și o completare după se observă că tineretul și educația. Pentru că să fii tânăr în sine nu este o valoare, mai ales formarea este factorul hotărător. Și din acest motiv aș dori să adaug după youth, tineret, termenul educație. Euh, Madame le euh, Doamna raportor. Dacă am înțeles eu bine, aici e vorba de cea de-a doua menționare a youth în compromisul uh, E. Dar uh, dacă se referă la a doua, eu sunt de acord, dar nu sunt de acord ci la prima, pentru că dacă am înțeles eu bine, ar suna amintește că investițiile în tineret și în educație înseamnă investițiile în prezent și în viitor. Dacă este așa, sunt de acord. Oui, youth and da, youth and education. Domnul Alvaro spune că tinerețea nu e o valoare. Domnul Alvaro spune asta pentru că este tânăr. Je souhaite que vous disiez. Vă urez să spuneți acest lucru foarte mult timp de acum înainte. Bun, alors, avec... Cu aceste precizări importante pentru care îi mulțumim colegului, haideți să vedem pentru compromisul B. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă în unanimitate. Trecem la compromisul C mare. Nu dorește nimeni să ia cuvântul, totul clar, nu sunt amendamente orale, pentru. Mulțumesc, împotrivă, abțineri, Mulțumesc, se adoptă. Compromisul de mare al raportorului. Aici Găran dorește să ia cuvântul. Da, eu aș vrea să... Um, da, vorbitorul își cere scuze. Nu, nu, mă refer la un alt compromis, mă scuzați. La D mare, pentru Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis E. Sidonia. Am aici o precizare importantă în legătură cu compromisul E și anume că amendamentul 27 nu este inclus în acest compromis. Deci va trebui să fie votat când vom vota amendamentele individuale. Mulțumesc pentru precizare, Sidonia. Nici o altă schimbare a textului compromisului E, însă trebuie să fie clar că acest compromis nu acoperă amendamentul 27. Le include pe celelalte, dar nu pe acesta. Pentru. Mulțumesc. Pe, pe, pe cei de la PPI doare mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul F F. Aici văd că sunt niște intenții rele. Domnul Alvaro vrea să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să cer aici un vot pe părți. La al doilea alineat s-a modificat mai multă substanță în combaterea schimbărilor climatice și consolidarea politicii sociale. Cred că ar fi bine să păstrăm textul din al doilea alineat inițial. Deci solicitați un vot pe părți făcând diferența între o primă parte care nu include climate change și o a doua parte care ține cont de fraza climate change. Nu, nu e așa? Mă scuzați. Nu. Această a doua modificare se referă la mediu și la politicile sociale tot acest text ar putea să fie retras și să se revină la propunerea inițială din text, cu substanțe și resurse la plural, să se mențină, fără specificații. Nu cred că trebuie să intrăm într-o discuție să spunem ce domeniu e important și ce domeniu nu e important. Pentru că dacă e așa, aș vrea să menționăm și criza economică și financiară sau alte domenii, alte politici. Ups, ah, Bien. Bon. Oui. James. Da, mulțumesc, James. Eu, domnule președinte, vreau să propun să votăm 43 și 44 separat. Pentru că eu, pentru grupul meu, am să votez împotrivă, dar pentru unul dintre ele, dar cu celălalt sunt de acord. Uh, pentru că ce se spune în textul inițial de la 43 e exact ce este în 2020. Președintele, e mai simplu să retragem amendamentul de compromis și să votăm separat 43 și 44. Nu? Nu asta cere Sidonia? Sidonia, spune-ne cum să votăm. Eu sugerez să, uh, eu aș fi de acord să facem un vot pe părți la amendamentul de compromis, dar nu sunt de acord să renunțăm la acest amendament de compromis pentru că include elemente din amendamente care nici măcar nu sunt de la grupul meu. Deci ar uh, contraveni angajamentului. Bun, atunci votăm întâi o primă parte a amendamentului. EU 2020 strategy which identifies three key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 pentru. Aha. Ah. Qui est contre? Împotrivă. Bon, alors là, il faut passer au vote électronique. Trebuie să votăm electronic, îmi pare foarte rău. Le vot est ouvert. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Le vote est clos. Que dit la machine? S-a închis votul, ce ne spun aparatele, 19 pentru, 13 împotrivă. Deci prima parte se adoptă. A doua parte. Climate change, environment and social policies, ce că nu euh, ne souhaite pas monsieur Alvaro. Ceea ce nu dorește domnul Alvaro, raportoarea este pentru, pentru. Împotrivă liberalii și conservatorii sunt în minoritate și deci se adoptă și această parte. Compromisul G al raportoarei. Cine este pentru? A, doamna raportoare vrea să ia cuvântul. Mulțumesc. Am un amendament oral la compromisul G. Este primul meu amendament oral. Și tocmai pentru că s-a întâmplat ceva la tabling office și colegii de la socialiști au uh, avut un element din amendamentul inițial pe care eu nu l-am observat, ce anume că au uh, scos cuvântul traditional și nu mi-am dat seama pentru că nu era subliniat în document. Și deci vreau să vă spun că iau notă de faptul că există o o poziție față de traditional și eu propun să înlocuim traditional cu fundamental. Cred că ave aveți acest lucru și pe hârtie. Și cel de-al doilea e rândul 3, spune președintele. Da, e vorba de rândul 3 și deci să fie în... Apoi mai am și o adăugire la compromisul G după caracterul orizontal horizontal character, să se adauge următoarea frază. Recovery plan end. Je vous remercie, monsieur Alvaro. Mulțumesc, domnul Alvaro. Mulțumesc. V-am să vorbesc engleză ca să fie mai simplu. Grupul meu ar fi pentru G, dar există aici un, uh, o piedică și aș vrea să o rezolvăm printr-un amendament oral, să ștergem or common agricultural. Știu că pentru unii colegi e important, dar uh, noi am folosit bani pe, din bugetul de agricultură pentru Galileo și alte chestiuni, dar dacă trecem acest lucru în text, nu va mai putea fi modificat. Bun, atunci va trebui să ne opunem întregului compromis, dacă nu sunteți de acord. Asta v-aș sugera eu, să scoatem Or Common Agriculture, am putea să susținem compromisul, altfel va, vom fi obligați să votăm împotrivă. Um, the point is that, uh, including... Ideea este că dacă includem agricultura, această includere a fost depusă în mai multe amendamente. Deci nu sunt de acord cu acest amendament oral. Președintele. Bun, deci nu facem vot pe părți. Fiecare își asumă răspunderea. Însă reținem amendamentele orale, bine, le supun la vot, amendamentele orale ale Sidoniei și anume înlocuirea lui traditional cu fundamental. Pentru, pentru amendamentul de compromis G, astfel modificat, mulțumesc, împotrivă, liberalii sunt împotrivă din motivul explicat. Și raportoarea, liberalii, verzii și GUE din motivele explicate de purtătorul de cuvânt comun al celor trei grupuri, domnul Alvaro. Compromisul H. Aici are Găran de comentat ceva. Da, exact, aici aveam un amendament oral. E vorba de politica spațială, printre altele, și credem că e important uh, să explicăm că politica spațială nu înseamnă doar să trimitem rachete sau oameni pe lună, pentru că mulți cetățeni ar fi împotriva acestor acțiuni. Dar obiectivele GMS sunt foarte importante pe plan ecologic. Deci am dorit ca după cuvântul technological să se adauge și environmental, ca să... Sper că raportorul este de acord. Iată o observație foarte importantă pe plan politic. Cred că doamna raportoare e încântată de această adăugire. Am spus Helga din greșeală, mă scuzați, spune președintele. Sidonia este pentru și Helga, nu știu, Helga apărea cam tristă. Cine este pentru compromisul H, astfel îmbunătățit de Găran? Împotrivă? Nimeni, toată lumea este pentru mediu, se adoptă. Vă abțineți? Mă scuzați. Vreau să mă abțin, nu ați întrebat cine se abține. Mă scuzați, mă scuzați, într-adevăr, așa e. Deci trebuie să ținem cont de această idee că verzii nu cred că politica spațială este favorabilă pentru ecologic. Compromisul I. Nimeni nu cere să ia cuvântul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. O abținere. Domnul Portaș. Mai departe. Compromisul J. Care e cam complex. Se cere un vot pe părți, în două părți. Am greșit? Sidonia. Mi s-a spus cu jumătate de oră în urmă că domnul Godmanis dorește să-și retragă amendamentul 66, ceea ce influențează una dintre fraze care era din amendamentul său și fusese inclusă în compromisul J, vreau să vă citesc fraza ca să știți că nu mai este inclusă. 4.5 billion from ESF and ERDF for the years 2006-2007 were not taken up by the member states and calls on the commission to work closely mm, member states. That, that is the stop. So that... Punct. Deci, acesta era al doilea element al votului pe părți. Și de aceea nu votăm a doua parte pentru că e caducă și de fapt e retrasă. Qui veut dire qu'il y a plus de... Ceea ce înseamnă că nu mai avem vot pe părți. La deuxième partie tombe. Deci cea de-a doua parte e caducă pentru că era uh, de fapt un reluare a unui amendament care a fost retras. Bun, votăm atunci doar o dată compromisul J, care nu mai include decât prima parte. Pentru Împotrivă. Abțineri. Așa rămâne. Compromisul K. Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul L. Nu dorește nimeni să intervină pentru. Mulțumesc, împotrivă. Helga e împotrivă și și domnul Portaș. Abține se adoptă. Compromisul M. Nu dorește nimeni să ia cuvântul pentru. Mulțumesc, împotrivă. Domnul Portaș, abțineri, nu sunt abțineri, se adoptă. Compromisul N, pentru, Mulțumesc, împotrivă. Nimeni, abțineri, se adoptă. Compromisul O. Pentru. Mulțumesc, împotrivă. Ab nimeni, abțineri, se adoptă. Compromisul P. Pentru. Împotrivă. doi împotrivă, abțineri, o abținere. Se adoptă. Deci, am terminat cu amendamentele de compromis. Haideți acum să trecem la celelalte amendamente care nu au, cele care nu au fost suprimate de amendamentele de compromis. Amendamentul 1. Utah Haug. O adăugire la alineatul 1. Raportorul e pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 și 3 sunt caduce pentru că a fost amendamentul de compromis votat. 4. Balzani și Găran. Raportorul e împotrivă pentru... Haideți! Vot electronic. S-a deschis votul. Amendamentul 4. S-a închis votul. 19 împotrivă se respinge. Amendamentul 5, Vertman, raportorul împotrivă, pentru. Așa deci, vot electronic. Votăm 5. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Rezultatul se respinge, 16 la 13. Este respins, deci votăm și șase. Balzani, Goran, ferm. Pentru. Raportorul e pentru, împotrivă. Majoritatea e pentru, se adoptă. Există și un amendament oral al raportorului la punctul 7. Trebuie să înlocuim internal assessment cu own assessment. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Raportorul e pentru, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Bizotto. Doamna Bizotto. Nu se spune atunci bizota, nu, bizotto. Pentru. Barbara e pentru, e dreptul ei. Împotrivă. A, acum e împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Trebuie votat. Balzani ferm. Raportorul e împotrivă. Pentru. Stânga. Și mai mult, și mai mult. Vot electronic. Oui, oui, monsieur Alvaro ne supporte pas. Domnul Alvaro nu suportă să fie considerat de stânga și pe bună dreptate. S-a închis votul. S-a închis votul. Aha, 15 împotrivă. 14 pentru se respinge. Amendamentul 10 al florii PP-ului. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Aceeași majoritate, cred eu. 11. Anne Jensen Compatibil cu 10. Raportorii pentru cine pentru? O mare majoritate împotrivă, o mare minoritate se adoptă. 12, 13, 14 până la 16 au devenit caduce. Trecem la 17. Raportorul e împotrivă. Pentru. E contra. Împotrivă. Majoritatea împotrivă se respinge. 18 și 19 trebuie votate separat. 18 pentru împotrivă, majoritatea împotrivă. 19 iarăși floarea PP-ului. Pentru, raportorul e pentru, mulțumesc, împotrivă, Helga împotrivă, abțineri, se adoptă 20. Un amendament italian, italienesc, susținut de raportor. Pentru. Mulțumesc, împotrivă. Socialiștii și cu Helga. Deci se adoptă. Amendamentele acoperite de C nu mai trebuie votate, nici cele acoperite de compromisul D. Și ajungem la 27, care spune președintele acoperit de E, dar nu este așa, trebuie votat. 27. Poziția raportorului, care este? Raportorul este pentru. Pentru. Mulțumesc împotrivă. Majoritatea este pentru. Abțineri se adoptă. 28. Herzog. Ai acoperit. 29. Verman nu e acoperit, raportorul e pentru, pentru, mulțumesc, împotrivă. Abțineri se adoptă. 30 al doamnei Bizotto. Raportorul e pentru, Pentru, împotrivă, majoritatea pentru, se adoptă. 31 de la colegii din PP e acoperit. Da, e acoperit. 33. Un nou amendament italienesc. Raportorului pentru, cine pentru, împotrivă, nimeni nu îndrăznește. Abțineri, Viva Italia se adoptă. 32 e caduc, automat. 34. Un amendament multinațional și uh, multigrup. Raportorii pentru, pentru. Împotrivă, socialiștii, dar sunt izolați și deci se adoptă. Următoarele sunt acoperite de compromisul E și 38 și ajungem la 39. Raportorul e pentru, pentru, 39, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40, raportorul este pentru, cine este pentru, mulțumesc, împotrivă, abțineri se adoptă, 41, Iuta este uh, feliat în trei părți. Prima parte, de la points out până la in this context. Raportoarea e împotrivă. Pentru. Trebuie ele vot electronic. Prima parte de la 41. S-a deschis votul, s-a închis votul. 15 la 15. Dat fiindcă e un amendament, aici se respinge. A doua parte, de, la, de data asta raportoarea este pentru. cine e pentru? Mare majoritate, împotrivă, abțineri, bun. Și a treia parte, raportoarea e împotrivă. Pentru. Deci trebuie să, re, să reîncercăm și electronic. Haideți să vedem, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 14. De data aceasta, a treia parte a fost adoptată. Sper că textul final va fi coerent. 42. Holmeier și Weber. Un amendament bavarez. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Helga se abține. Ajungem la 45 și din nou avem trei părți. Prima parte, de la considers that this exercise până la monitoring. Raportoarea este împotrivă pentru electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Suspans 15 la 15 încă o dată. Fantastic, se respinge. A doua parte, raportoarea este pentru, pentru, toată lumea e pentru, a, împotrivă, abțineri. A treia parte, din nou vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 15. De data aceasta se respinge. Adineauri, poate cineva, în fine. Haideți să vedem. Amendamentul 45, partea 1, a fost respins. Deci 46 al doamnei Bizotto trebuie să fie votat, pentru raportorul fiind împotrivă. Împotrivă toată lumea împotrivă, deci doamna Bizotto și amendamentul ei dispar. Amendamentul Iutei este caduc pentru că a fost respinsă partea a treia, da, îmi pare rău, Iuta, pentru amendamentul tău. 48. Găran, Găran și doamna Balzani, raportorul este pentru cine pentru, toată lumea este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mai departe, 49, 50 și 51 sunt caduce, dar nu și 52. Și deci 52, raportoarea este pentru, cine este pentru, o mare majoritate se adoptă. Uh, le 53, 54. 53, 54, 55 sunt caduce, dar nu și 56. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru 56? Împotrivă. Majoritatea împotrivă. Se respinge. 57. Raportul este pentru cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58. Compatibil cu 57. Raportul este pentru. Cine este pentru? Grupul său, sper, și ceilalți. Bun. Abțineri. Împotriva abțineri se adoptă. 59 este acoperit, nu-l votăm. 60, nici 60 și 61, dar 62 trebuie supus la vot. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Votăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. 12 la 12 se respinge amendamentul. 63 este acoperit. 64 raportul este pentru. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 65 Godmanis. Raportar, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Grupul său împotrivă. Ceilalți se respinge. 66 a fost retras, mi s-a spus 67 și 68 sunt deja acoperite. Ajungem la 69 a domnului Bizotto. Coran dorește să ia cuvântul. Da. Vă rog să vedeți ce se întâmplă cu 68 nu cred că este acoperit de compromis. Ar trebui să fie votat separat. Ce părere aveți, domnul raportor? Cred că această chestiune ar fi trebuit discutată în momentul în care votam compromisul, nu acum. Deci, dumneavoastră, domnule președinte, puteți să hotărâți după mine, dacă acest amendament a fost anunțat ca fiind acoperit de compromis, așa stau lucrurile. Domnul președinte, considerăm că este acoperit de compromis. 69 însă nu a fost supus la vot. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Socialiștii? Dar este minoritate. Se adoptă. 70 al domnului Surian. Raportul este pentru. Cine votează pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Este și el acoperit de compromisul K. 72 însă trebuie să fie supus la vot și raportorul este împotrivă. Cine este pentru? PPE-ul ridică mâna timid. Cine este împotrivă? Da, ia uite. PP-ul este dezbinat. Se respinge. 73 este acoperit. 74 însă nu. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 75 al doamnei McGuinness. Un amendament oral se înlocuiește de două ori rubrica 2A de rubrica 2. 2A nu există. Cine este pentru acest amendament înainte doamna McGuinness? Ce nume simpatic. Cine este împotrivă? Uh, o, să, o să verificăm electronic. Uh, votăm amendamentul McGuinness. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Se închide votul. 16 pentru McGuinness, 12 împotrivă. McGuinness se adoptă. 76, 77 sunt acoperite. 78 Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Grupul său. Cine este împotrivă? Celelalte grupuri se respinge. 79. Un nou, un alt amendament italian. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 80. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul la amendamentul 80. 15 pentru 14 împotrivă se adoptă. 81 compatibil. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge cu majoritatea. 82. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83, 4, 5 sunt caduce. Ajungem la 86. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Nu multă lume. Cine este împotrivă? Mai toată lumea se respinge. 87. Raportorul este împotrivă. Aceiași autori amendamentului. Cine este pentru? Nimeni. Împotrivă? Toată lumea. Se respinge. 88 este acoperit. 89, alt amendament italian. Italienii sunt de neoprit astăzi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva abțineri. Italia câștigă. 90. Al domnului Alvaro. Un, personaj foarte important în comisia noastră. Și doamna Holmeier. Un alt personaj foarte important în comisia noastră. Raportorul se bineînțeles, pentru. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Bravo! Felicitări se adoptă. 91. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Aceeași autori a amendamentului ca cel dinainte. Domnul Alvaro are o întrebare. Am o întrebare pentru autorii amendamentului. Unde este această notă de subsol, referirea la programul Erasmus Mundus, care se regăsește în amendament? pentru a avea o notă de subsol ar trebui să, să, să existe această referire în text. Madame le rapporteur. Doamna raportor. În versiunea inițială există Erasmus Mundus la amendamentul doamnei Balțani și domnului Farm nu se mai regăsește. Dar uh, nu este foarte clar indicat în document, fiindcă în mod normal ar trebui să fie indicat în aldine, în italice, în textul inițial, dacă faceți această comparație, dar nu este. Aș dori să, să rămână această mențiune. Domnul Alvaro, nu prea înțelegeam pentru că la aliniatul 38, în versiunea mea pe care am primit-o ieri, nu se vorbește despre Erasmus Mundus. Dar punctul nostru de referință este raportul inițial, și dacă nu se votează un amendament pentru eliminarea uh, unei anumite formulări, aceasta rămâne dacă se regăsește în textul inițial. Oui, autrement dit, autrement dit, si je... Domnul președinte, altfel spus, dacă am înțeles eu bine, raportorul propune restabilirea în text a mențiunii la Erasmus Mundus. Asta dacă nu cumva autorii spun că nu este vorba de o greșeală tehnică, ci au vrut să elimine referirea la Erasmus Mundus. Nu am înțeles exact cum s-au, cum s-au lucrurile, dar această notă de subsol clarifică faptul că Erasmus Mundus intră la rubrica 1A, chiar dacă se face referire la el în cadrul unor alte activități. Deci e logic să menținem Erasmus Mundus și să adăugăm o, o notă de subsol în care să spunem că ține de această rubrica anume. Bun, Goran îmi confirm printr-un gest acest lucru, faptul că Erasmus Mundus a dispărut din greșeală din acest document, toată lumea este pentru Erasmus Mundus și uh, adăugăm nota de subsol pentru a explica ce este Erasmus Mundus. James, dorește să iei cuvântul? Nu? Bine, foarte bine. Mai avem un amendament oral, Sidonia. Da, un amendament oral pe care l-am propus eu și pe care l-aveți în lista de vot including Special Olympics. Este vorba de adăugarea acestor trei cuvinte. L-am uitat pur și simplu. Domnul președinte, este vorba de Jocurile Olimpice speciale pentru problemele cu, pentru persoanele cu persoanele cu handicap mental. Bun, toată lumea a înțeles problema cu um, Erasmus Mundus și adăugăm acolo Special Olympics. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 al domnului Portaș. Raportar, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Socialiștii sunt împotrivă, deci se respinge. 94, 5, 6 sunt acoperite, ajungem la 97 al domnului Sala Franca, uluitor, dar raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se, a, se acceptă. 98. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Multă lume. Deci se respinge. 99, 100, 101, 102 um, sunt acoperite, ajungem la 203, la 103. raportul este pentru, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 104, 105, 6 sunt acoperite. Trecem mai departe la 107 al domnului și raportul este împotrivă. Cine este pentru? Vă mulțumesc, împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Se respinge. 108, tot domnul Salafranca. E vorba de politică externă, nu-i așa? Cine este pentru? Raportul este pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 109. Domnul Gualtieri uh, și compania, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Votăm electronic. Verificăm electronic acest, acest amendament. Ia uite ce haios s-a albăstrit votul. Avem un vot secret? No, ce s-a întâmplat? Am greșit eu cu ceva? Am făcut eu o prostie? Raportoarea a, zice Vesu Mustață că e, că e vina președintelui. Nu, nu funcționează. Serviciul tehnic ne poate ajuta să luăm totul de la început. Putem să, să reîncepem votul? Iată, bun. Gualtieri. Bun. Se deschide votul, se închide votul și acum vom ști cine ce a votat. 18 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. 110 sala franca, raportul este uh, împotrivă, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. 111. Brandner. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 112. Haglund. Raportul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 113. Tot Haglund și uh, domnul Alvaro, raportorul, este împotrivă de data aceasta. Cine este pentru? Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. 18 pentru 13 împotrivă se adoptă. 114. Utah Haug care dorește să înlocuiască 140 de milioane cu 135 de milioane. E vorba de un amendament oral. Sidonia dorește să facă această înlocuire. Cine este pentru acest amendament? Astfel modificat. Vă mulțumesc. Cine este ă, împotrivă, îmi ce scuze. Se adoptă. 115. Cu acordul raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Socialiștii. Hm, se adoptă totuși. 116. Un amendament al doamnei raportor. Și, bineînțeles, raportorul este pentru. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri, se adoptă. 117. raportorul este pentru. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118. Același raportor, doamna raportor este pentru, toată lumea este pentru, cine este împotrivă se adoptă. Amendament oral din partea raportorului la a șasea liniuță. Este vorba de un amendament tehnic. Toată lumea este pentru. Cine este pentru? Bun, toată lumea se adoptă. Amendament oral la La șapte liniuță se adaugă having regard to the opinion of the Commission on Development. Cine este pentru, toată lumea este pentru, nu e nimeni împotrivă, se adoptă. Și acum votăm raportul astfel amendat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni nu e împotrivă? Abțineri? Una, două, trei, abțineri, patru, abțineri. Raportul este adoptat. Te felicit, Sidonia. Felicitări tuturor colegilor. Încă o dată îmi cer scuze pentru problemele de traducere. Și pentru flexibilitatea de care trebuie să dați dovadă. Acum. Acum. Ultimul vot este vorba de raportul Iutei. Este vorba de propunerea de regulament pentru Parlamentul European și Consiliul, ce amendează regulamentul Consiliului privind stabilirea unor structuri de gestionare și așa mai departe. Toată lumea are listele de vot, chiar și PPE-ul. Votăm în bloc? Sau are cineva o obiecție? Nu? Bun. Votăm mai întâi propunerea de rezoluție legislativă. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate am avut. Apoi, actul legislativ uh, propriu-zis, cele patru amendamente ale UTEI, în bloc. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni? Abțineri? Nici o abținere? Iată, un adevărat triumf. Felicitări, Iuta. Bun. Iată, am terminat cu voturile. aveam uh, la punctele 14 și 15 uh, o posibilă discuție, dar cer uh, raportorului să-mi confirme acest lucru. Nu trebuie votate, deci, bun. Putem să continuăm cu discuția noastră privind sistemul de informa- informare Schengen, uh, SIS-2. Domnul Alvaro este raportorul nostru. E vorba de punctele 7 și 8. Este vorba de modificarea două, a două instrumente juridice diferite, un regulament și o decizie a Consiliului. Alexander, dacă dorești să ne prezinți pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, cred că putem să mergem repede pentru că punctele 7 și 8 se bazează pe documentul Sistemul de Informații Schengen, care este discutat la comisie în prezent. Carlos Coelho și colega Holmeier Microfonul uh, s-a întrerupt. So kurz, na gut. Wie Da, sunt cenzurat. Încă o dată, deci nu avem prea multe de spus pe această temă. Am, vorbesc, am vorbit la comisie, colegul Coelio este raportor. Foarte pe scurt am discutat. Avem șase propuneri de amendamente pe care le susținem. Pentru bugetul 2011, sumele pentru SIS-2 urmează să fie puse în rezervă, iar această rezervă urmează să fie degajată după ce Comisia ne va informa legătură cu intențiile sale. În 2002 am avut 70 de milioane de euro investiți în acest proiect, Trebuie acum să vedem dacă tehnologia funcționează bine și dacă aceste propuneri sunt justificate. Preferăm să punem acest, acești bani în rezervă. Avem astfel mai multă transparență, dorim mai multă transparență din partea Comisiei, dorim să informați în legătură cu progrese și obstacole și în urma întrunirilor cu reprezentanții Comisiei am ajuns la concluzia că comunicarea s-a îmbunătățit față de anii trecuți. Însă, în propunerile noastre de amendamente, spunem că trebuie să avem o abordare mai eficientă, de exemplu, dacă sis 2 nu funcționează, dacă apar probleme tehnice, dorim să evităm uh, costuri suplimentare care ar uh, uh, decurge din schimbarea sistemului. Iată ce figurează în propunerile noastre de amendamente. Termenul de depunere a amendamentelor este 12 martie și în, 20, în 17 martie vom putea discuta acest subiect la comisie, ceea ce înseamnă că comisia la INTA ar putea vota acest raport în 7 și 8 aprilie. E vorba de un subiect foarte sensibil și toate propunerile de amendamente fac obiectul unor uh, întrevederi uh, cu domnul Coelho, cu raportorul. Da, într-adevăr, înțelegem și noi că e vorba de subiecte foarte sensibile, importante, pentru că e vorba de controlul uh, elementele de securitate pentru intrarea pe teritoriul Uniunii Europene și, de asemenea, protecția libertăților. Doamna Holmaier a cerut cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, cred că această propunere uh, merită să mai fie dezbătută. Pentru că am avut foarte multe probleme cu sistemul de informare Schengen. De-a lungul anilor au fost investiții sume imense în acest sistem. Întotdeauna a fost uh, și o problemă de transparență. Când controlul bugetar Uh, s-a confruntat cu anumite probleme. Avem nevoie de acest sistem, însă modul în care procedează Comisia nu este, din punctul meu de vedere, cel mai bun. Nu putem vorbi că se face un mare efort de comunicare și de transparență la Comisie. Cred că decizia Consiliului urmează să, dată, să fie dată publicității în curând deci nu putem să dăm un cec în alb. Sigur, știu că presiunea este foarte importantă. Au fost efectuate în luna ianuarie primele teste, deci uh, sistemul este în faza de testare. Însă, din câte am auzit la comisie, se pare că aceste te- teste nu au fost total eșuate. O parte din țările implicate la acest proiect nu Uh, sunt de acord cu, această, uh, cu acest verdict, însă concluzia pe care o putem trage, oricum, e că sistemul nu este încă finalizat. Vor mai avea loc și alte teste. Dacă sistemul uh, funcționează mai bine de 26 de ore în continuu, ne putem declara mulțumiți. În orice caz, în țara mea sunt foarte multe reticențe, având în vedere că după un anumit timp de funcționare, sistemul s-a oprit pur și simplu. Și cred că la Comisia de Bugete ar trebui să uh, rediscutăm această problemă. Deocamdată putem spune că progresele sunt insuficiente. După 8 ani de bâșbuieli Uh, uh, iată, încă nu, uh, acest sistem nu este ce ne-am dorit noi să fie. Iată, avem un exemplu de proastă cooperare între noi. Oui, euh, merci beaucoup. Euh, je me permets de... Mulțumesc, președintele. Aș dori să-mi aduc și eu propria contribuție printr-o mărturie personală. Eu am făcut parte din Comitetul de Ministri Schengen înainte ca acest sistem Schengen să fie uh, comunitarizat. Aveau loc pe atunci reuniuni de miniștri. Eram reprezentanții a șapte, opt țări din cele 12 membri ai Uniunii Europene, uh, atâtea state membre aveau Uniunea Europeană pe atunci și atunci s-a decis uh, pentru prima dată lansarea sistemului informatic Schengen. Și pe atunci, încă de pe atunci, vă pot spune că erau probleme și am criticat încă atunci sistemul ales. Nu Comisia Europeană era competentă, era un secretariat, un secretariat executiv, iar acest sistem era pur și simplu uh, o catastrofă. Deci, situația era foarte nesatisfăcătoare pentru că ne confruntam cu o problemă tehnică, sigur, destul de complexă, dar totuși au trecut 10 ani de atunci, avem experiență și nu s-a găsit încă o soluție satisfăcătoare și chiar aceasta chiar uh, la scară europeană. Pe de altă parte, este vorba de un instrument uh, uh, foarte important pentru protecția granițelor noastre externe. Și noi știm că modelul politic european presupune o combinație reușită a protecției cetățenilor față de terorism, față de rețelele mafiote, pe de o parte, dar pe de altă parte și o crătire a libertăților individuale. Ori, dacă nu avem instrumentul tehnic care să ne permită să facem acest lucru, ă, pentru Uniunea Europeană consecințele nu pot fi decât nefaste. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Alexander, mai doriți să adăugați un comentariu? Nu? Atunci vă mulțumesc! Așa cum spunea raportorul, pe aceste două texte, pe de o parte un proiect de regulament și pe de altă parte un proiect de decizie, votul va avea loc la Comisia Bugete în 16-17 martie, votul la Comisia Competentă pe fond în 7-8 aprilie și probabil că vom vota la plenară în timpul plenarei din aprilie. Vă mulțumesc. Mai aveam un punct pe ordinea de zi, respectiv raportul domnului Godmanis, însă domnul Godmanis lipsește. Ne-a informat în legătură cu absența sa și, având în vedere implicarea personală foarte puternică al domnului Godmanis, consider că merită să nu avem această dezbatere fără prezența lui. Deci, stimați colegi, bineînțeles mă adresez celor care au rămas în sală, stânga a dispărut total din această comisie de bugete. A, nu, nu, îmi cer scuze, nu, Gheoran, Gheoran este încă în sală, da. Glumeam, glumeam. Dragi colegi, mulțumesc. Am terminat cu de zi. Propun, cor, îi invit pe coordonator să rămână în sală pentru a continua imediat cu reuniunea coordonatorilor și pentru a profita și de prezența interpreților, cărora le mulțumesc pe această cale. Mulțumesc! Suspendăm ședința.